Europa Libertății și a Democrației, EFD. De la SND am primit o solicitare de a o numi pe doamna Francesca Baraciu ca ă, membru a, în Comisia de Control Bugetar. Vreau să știu dacă există observații. Nu e cazul. Atunci confirmăm numirea. Mă refer acum la o declarație scrisă care a fost semnată de majoritatea eurodeputaților.